ministru al agriculturii în Estonia cu începere din 7 aprilie 2014. Domnul Arlem Dezir a fost numit sec uh, secretar de stat pentru afaceri europene în Franța din 9 aprilie 2014 iar Maria de Grasa Carvalho, cu începere din 1 mai 2014, va prelua o funcție incompatibilă cu cea de deputat european. Doresc să-i felicit pe domnii Padar și Dezir pentru numiri și vă informez că, în conformitate cu articolul 4 aliantul 1 din